din surse europene, tehnologii ecologice care să devină obligatorii. Mulțumesc, domnule Segheti, și acum, la sfârșitul acestei uh, proceduri, a intervenției spontană, domnul Kelly.